chers collègues, nous allons... Stimați colegi, vom relua lucrările. Et nous allons passer au... Și trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi, infracțiunile instigate de ură în Uniunea Europeană. Des éléments de preuve euh, rassemblés par l'Agence des droits dovezile uh, colectate de Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale evidențiază că aceste infracțiuni uh, sunt un fenomen în uh, Uniunea Europeană. Acestea sunt determinate de xenofobie, rasism, handicap, orientare sexuală sau religioasă iar aceste infracțiuni fac rău întregii umanități și uh, afectează capacitatea Uniunii Europene de a lupta împotriva discriminării. Uh, avem uh, alături de noi uh, pe domnul uh, Dimitracopoulos, care este șeful Departamentului pentru Egalitate și Drepturi, Drepturile Cetățenilor din cadrul Agenției pentru Drepturi Fundamentale și care ne va prezenta ultimele concluzii ale agenției pe acest subiect. Domnule Dimitracopoulos, vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnelor și domnilor, bună ziua tuturor și vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a discuta problema infracțiunilor instigate de ură în Uniunea Europeană. Când directorul Morten Kerum al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a prezentat ultimul raport anual al Agenției Parlamentului European în iunie 2013, a avertizat că evidențele colectate de FRA arată că crimele motivate de rasism, xenofobie și intoleranță apoi uh, integrarea elementelor uh, ideologiei extremiste în discursul politic și public și discriminarea etnică în uh, sectoare precum sănătate, educație, învățământ și sectorul locativ persistă pe tot teritoriul Uniunii Europene. Această concluzie se bazează pe datele pe care agenția noastră le colectează de mai mulți ani cu privire la fenomenul infracțiunilor um, Uh, împotriva migranților, uh, minorităților etnice, religioase și sexuale. Datele noastre sunt uh, extrase în principal din studiile noastre. Analizăm de asemenea date oficiale, însă trebuie să subliniez că numai patru state membre colectează date cuprinzătoare cu privire la acest gen de infracțiuni. Finlanda, Olanda, Suedia și Regatul Unit. Um, alte 12 state publică unele date, iar celelalte state membre trebuie să-și îmbunătățească în continuare mecanismele de înregistrare a crimelor instigate de ură. Având în vedere deficitul regretabil de cifre oficiale și pentru a furniza instituțiilor europene date fiabile și comparabile care să fundamenteze elaborarea de politici bazate pe dovezi și răspunsuri legale, FRA efectuează studii la nivelul întregii Uniunii Europene. Uh, studiul uh, MIDI s-a intervievat 23.500 de imigranți uh, și reprezentanții ai minorităților etnice um, sub formă de interviuri față în față în toate statele membre. Studiul privind populația romă a intervievat peste 22.000 de membri de cetățeni romi și non-romi care trăiesc în apropierea, um, care, în apropierea statelor membre. Apoi, um, Uh, studiul online a fost, uh, mm, chestionarul online a fost completat de peste 93.000 de persoane LGBT în întreaga Uniune Europeană. Respondenții nu sunt uh, mm, îndemnați uh, să-și prezinte propriile puncte de vedere sau opinii, ci să prezinte propriile experiențe. Uh, în general, uh, reprezentanții minorităților sunt cei mai afectați de aceste infracțiuni, iar analiza noastră traduce aceste date în statistici fiabile și comparabile. Aceste statistici ajută, îi ajută pe decidenți uh, să înțeleagă mai bine situația și să întreprindă acțiuni țintite. Domnilor și domnilor, oricine poate fi o victimă a infracțiunilor instigate de ură. În realitate, însă, acest fenomen afectează în principal grupurile cele mai vulnerabile din societate. Nu vă voi uh, copleși astăzi cu cifre, dar ar, aș vrea să vă dau câteva exemple din studiile noastre care arată magnitudinea consecințelor acestor uh, crime. Așa cum vă spuneam, sondajul MIDIS, uh, derulat la nivelul întregii Uniunii Europene, arată că uh, aproape unul din cinci romi uh, și aproape o cincime din um, africanii subsaharieni intervievați au declarat că au fost victima unui atac motivat rasial sau um, victime ale amenințărilor sau hărțuirilor. Suntem acum în procesul de a realiza un al doilea val al acestui sondaj foarte important, care ne va permite să identificăm tendințele și care ne va ajuta să evaluăm impactul uh, măsurilor uh, legale și de politică în următorii uh, câțiva ani. Studiul privind comunitățile de evrei publicat uh, în noiembrie arată că unul din cinci evrei um, intervievați a suferit uh, atacuri fizice, hărțuiri grave sau insulte verbale doar pentru că sunt evrei. Apoi, uh, sondajul derulat pe populația LGBT a arătat că 26% din respondenți au fost atacați sau amenințați cu violența acasă sau în alte părți în ultimii 5 ani iar uh, cifra a crescut la 35% pentru transexuali. Aceste cifre arată magnitudinea problemei care este îngrijorătoare și trebuie să fie abordată. Nu trebuie să uităm că aceste crime afectează nu doar victimele, ci și uh, familiile și prietenii acestora. Aceste infracțiuni uh, generează teamă și insecuritate și nesiguranță. Rezultatele studiilor noastre arată că uh, oricât de multe, oricât de diferite ar fi uh, contextele etnice, acestea sunt clar afectate de teamă teama de a fi, uh, de a fi marginalizat, teama că aceste atacuri se pot repeta și teama că membrii familiei și prietenii vor avea de suferit. Într-un studiu recent uh, cu privire la populațiile de evrei, aproximativ jumătate au spus că sunt îngrijorați pentru propria persoană, dar și pentru familie și pentru prieteni. Uh, și spuneau că trebuie să ia măsuri pentru a evita să devină victime. Însă acest lucru nu ar trebui să fie necesar într-o societate liberă, democratică și inclusivă. 76% dintre respondenți evită să poarte sau să afișeze în public ceva ce i-ar putea identifica Uh, ca fiind evrei. Aproape un sfert din respondenți au spus că uh, evită să meargă la evenimente organizate uh, special pentru comunitatea de evrei, deoarece nu se simt în siguranță. Peste 25% dintre respondenți evită anumite, anumite locuri pentru că nu se simt în siguranță. Rezultatele au fost similare și în cadrul sondajului privind populațiile LGBT, care spuneau că evită să se țină țină în, de mână în public cu partenerul de același uh, sex, uh, fiindu-le teamă să nu fie atacați, amenințați sau uh, hărțuiți pe motivul um, orientării sexuale. Aceste infracțiuni instigate de ură uh, încalcă în mod clar drepturile fundamentale la demnitate umană, la viață și la integritate individuală. Teama de infracțiuni instigate de ură um, încalcă dreptul fundamental la libertate și securitate. Acest lucru este inacceptabil într-o Uniune Europeană uh, descrisă în uh, tratate ca o societate în care prevalează pluralismul, nediscriminarea, toleranța, justiția, solidaritatea și egalitatea între femei și bărbați. Aceste crime nu își au locul în Uniunea Europeană. Persistența acestora arată că Uniunea Europeană și statele membre trebuie să dezvolte mai multe măsuri politice și legale eficiente. Uh, agenția noastră salută proiectul de raport al Comisiei Libe cu privire la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană, care condamnă în mod explicit um, uh, actele uh, de violență rasiste, antisemite, homofobe, transfobe și xenofobe împotriva migranților, minorităților religioase și grupurilor etnice care au atins niveluri alarmante. Uh, raportul se referă la diferite motivații, uh, inclusiv uh, motive de rasă, etnie și religie, dar și orientare sexuală și identitate de gen. Aceasta arată că ne îndepărtăm de orice ierarhie artificială care oferă o importanță sporită unor, pe unor motive comparativ cu altele. Aș dori să subliniez faptul că și persoanele cu dizabilități ar putea să fie victime ale acestor infracțiuni și trebuie să fie luate în considerare în spiritul Convenției ONU privind privind drepturile persoanelor cu dizabilități pe care a ratificat-o și Uniunea Europeană. Victimele suferă în același mod, fie că sunt atacate din motive de origine etnică, religie, culoare, gen, orientare sexuală sau dizabilitate. Prin urmare, în avizul nostru recent cu privire la decizia cadru privind rasismul și xenofobia, am subliniat că Uh, statele membre uh, trebuie să considere drept uh, motivație toate caracteristicile protejate de articolul 21 din Carta Funda Drepturilor Fundamentale. Sigur că există loc de mai bine, însă Uniunea Europeană are un cadru legislativ puternic pentru a combate infracțiunile instigate de ură. Studiile noastre arată însă că majoritatea reprezentanților grupurilor minoritare nu cunosc legislația, nu știu despre existența acesteia. Acum trebuie să ne asigurăm că cei Uh, care pot beneficia de această protecție, adică reprezentanții minorităților cunosc această legislație și că aceste legi sunt aplicate în mod eficient uh, în practică. Aceasta ne va ajuta să îmbunătățim accesul la justiție și uh, va contribui la îmbunătățirea raportării către poliție a acestor infracțiuni. Referitor la înregistrarea acestor infracțiuni, studiile noastre arată că există un deficit semnificativ în Uniunea Europeană în ceea ce privește raportarea infracțiunilor acțiunilor instigate de ură. Majoritatea persoanelor care aparțin grupurilor uh, minoritare nu uh, aduc în atenția poliției aceste incidente, uh, pentru că ei consideră că nu se va întâmpla nimic, uh, da, nu se va schimba nimic dacă raportează aceste incidente. Această lipsă de încredere în eficiența autorităților judiciare uh, de a proteja drepturile fundamentale este deosebit de îngrijorătoare. Salutăm așadar concluziile Consiliului din 5-6 decembrie 2013 cu privire la infracțiunile instigate de ură, care invită agenția noastră încearcă să sprijine statele membre în eforturile de a încuraja raportarea și de a asigura înregistrarea corespunzătoare a acestor infracțiuni, facilitând de asemenea schimbul de bune practici. În acest context uh, și ca urmare a conferinței drepturilor fundamentale din noiembrie 2013 privind infracțiunile instigate de ură, la finalul lunii aprilie vom, um, vom fi coorganizatorii uh, unui seminar sub auspiciile președinției Elene a Consiliului uh, Uniunii Europene pe aceste subiecte. Ne apropiem de alegerile de anul acesta pentru Parlamentul European și constatăm uh, cu îngrijorare că unele sondaje din statele membre indică o creștere uh, a extremismului uh, care face apel la o agendă ostilă împotriva diversității etnice, religioase și culturale. Luna trecută, Fra a publicat un raport uh, care uh, a luat două state membre, Grecia și Ungaria, ca studii de caz pentru a discuta aceste provocări pe care le reprezintă rasismul, intoleranța și extremismul în Uniunea Europeană. Raportul s-a concentrat pe examinarea eficienței uh, măsurilor antirasism și antiextremism în cele două țări și a concluzionat că trebuie să fie luate măsuri mai eficiente pentru combaterea acestor infracțiuni în întreaga Uniune Europeană. Uh, acestea uh, includ uh, dezvoltarea de strategii specifice la nivel național împotriva rasismului și intoleranței și măsuri practice care includ cooperarea și parteneriatele între societatea civilă și autoritățile locale, uh, precum și uh, sesiuni de formare profesională și construirea de capacități pentru a crește uh, competențele operative ale polițiștilor din operativ și capacitatea procurorilor de a gestiona cazuri complexe de astfel de infracțiuni. Voi încheia prin a menționa o altă dimensiune importantă a acestor infracțiuni care este adesea neglijată. Infracțiunile instigate de ură nu reprezintă doar o provocare reală la adresa valorilor centrale ale Uniunii Europene, europene de democrație, justiție, solidaritate și egalitate. Prin uh, propagarea intoleranței, acesta reprezintă un risc la creșterea inclusivă și durabilă uh, care este în centrul strategiei Europa 2020. Cel care pierde nu este doar uh, individul, ci întreaga noastră societate. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnule Dimitrakopoulos, pentru această prezentare extrem de interesantă și detaliată. Am să dau acum cuvântul colegilor care doresc să intervină. Voi începe cu doamna Gonț. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare am putea avea reacții foarte extinse la această prezentare. O să știm, de exemplu, câte persoane consideră că sunt discriminate și dacă comparăm aceste date cu numărul de astfel de infracțiuni care sunt raportate în statele membre, vedem că există o diferență foarte mare între cele două. Există un număr foarte scăzut de astfel de plângeri față de numărul persoanelor care consideră sau se simt la un moment dat că sunt discriminate sau că se comite împotriva lor o astfel de infracțiune. Deci trebuie să atragem atenția în dezbaterile pe care le avem, așa cum am avut-o noi mai devreme, pentru că Parlamentul a fost unul, cel, unul dintre cei care a cerut o foaie de parcurs la nivelul UE pentru a reduce tensiunile în ceea ce privește, de exemplu, persoanele LGBT și pentru a vedea ce se poate face. Și cu toate acestea, în cadrul acestui mandat nu s-a făcut nimic și nu știu ce s-ar mai putea face în cele două, trei luni care au mai rămas. Un alt lucru pe care l-am cerut a fost să avem o directivă orizontală împotriva discriminării. Este o discuție care a început la Consiliu, deocamdată nu s-a întâmplat nimic, există state membre care blochează acest proces și sperăm să ajutați Parlamentul și Comisia Libe pentru a face presiuni la nivelul Comisiei și cred că în acest sens datele dumneavoastră pot fi foarte utile tocmai pentru a crește presiunea asupra Comisiei pentru a merge mai departe și la Consiliu cu dezbaterile în legătură cu această directivă orizontală. În încheiere menționați dumneavoastră și consecințele politice care sunt foarte importante și cadrul politic a partidele extremiste și menționați două cazuri, Grecia și Ungaria, unde două partide ultrafasciste s-au manifestat. Și am avut uh, știri în ultima vreme din ziarele britanice în care se pare că uh, membrii uh, din Partidul Ungar doresc să se ducă în Regatul Unit și cred că acestea sunt semne vizibile care ne arată în mod clar că există un pericol real. Dacă cineva dorește să se prezinte într-o altă țară pentru a face campanie împotriva Europei și împotriva valorilor europene, asta ar trebui să ne pună cu adevărat pe gânduri. Deci cred că este o adevărată sarcină politică pentru noi toți să ne menționăm poziția cu claritate aici la Parlamentul European și în campania electorală să arătăm foarte clar care sunt valorile fundamentale europene, chiar dacă până acum nu s-au îndeplinit toate cerințele în acest sens. Dar trebuie oricum să facem ceva. Vă mulțumesc încă o dată și cred că am putea coopera pentru a spori presiunile asupra Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Zipel. Ja, vielen Dank. Um... Mulțumesc. Există o întrebare pe care mi-o pun. Atunci când am analizat aceste date, aceste cifre pe care ni le-ați dat, care ar fi consecințele? Pentru că se pare că nu avem date Uh, fiabile din partea tuturor statelor membre, poate că din motive diverse, dar este foarte greu să realizăm o adevărată colectare a datelor și știm că criteriile de colectare a datelor sunt foarte greu de impus, pentru că unele state membre nu oferă niciun fel de date și trebuie să plecăm de la premiza că, practic, cifrele reale sunt mult mai mari decât cele pe care le avem noi în urma acestor sondaje. Și fără să merg prea departe, îmi pun pur și simplu întrebarea de ce nu avem date din alte țări. Și atunci vreau să vă întreb dacă în analizele și verificările pe care le-ați făcut dumneavoastră, s-a observat acest lucru, pentru că am văzut încă de la începutul crizei că există o evoluție foarte îngrijorătoare. Crește numărul crimelor cu violență și ajunge la urechile noastre zvonul că toate astea se datorează crizei și că atunci când criza se va termina, toate aceste evenimente vor dispărea. Nu, mie mi se pare că o explicație prea simplistă. Avem senzația că am vorbit aici de un dezastru natural pe care trebuie să așteptăm un pic, o să treacă. Nu, nu e așa. E o abordare prea simplistă și nu pot să fiu de acord. Eu mă întreb dacă există adevărate sondaje cu date statistice, dacă există recensăminte, de exemplu, pentru a vedea dacă autoritățile oficiale, agenții publici, au curajul să spună cum se poate frâna această evoluție negativă. Pentru că eu cred că tocmai într-o astfel de perioadă dificilă trebuie să ne susținem și mai tare valorile noastre și trebuie să asigurăm adevărată continuitate. Un alt comentariu pe care aș dori să-l fac. Dumneavoastră spuneați că nu toate infracțiunile instigate de ură sunt denunțate. Și mă întreb Cărui fapt se datorează acest lucru? Din cauza faptului că oamenii au senzația că nimeni nu face nimic sau pentru că uh, urmărirea penală nu este bună la nimic sau pentru că mijloacele nu sunt suficiente pentru a-i proteja pe cei care denunță, pentru a proteja victimele și pentru că a le asigura aceste condiții atât de important și nu se, există o astfel de garanție la ora actuală. În funcție de răspunsul pe care îl găsim la această întrebare, ar trebui să găsim și o soluție adecvată, astfel încât toate aceste infracțiuni să se poată denunța fără niciun fel de teamă. Mulțumesc, doamna Zipel. Domnul Clas, vă rog. Ja, dank u, eh, mevrouw de, de voorzitter. Ehm, Mulțumesc, doamnă președintă. Orice infracțiune instigată de ură merită să fie pedepsită. De fapt, orice infracțiune în general trebuie pedepsită. Însă problema unor studii, precum cel pe care ne l-ați prezentat dumneavoastră, domnule Dimitra Copulos, este că datele sunt ușor de instrumentalizat lucru care este făcut de anumite guverne sau de grupurile de stângă. Stânga am văzut, de exemplu, o manifestație organizată de grupul socialist și de verzi, unde eurocritica era asociată acestor infracțiuni instigate de ură. Doamna Gonț a numit aici în sală două partide care n-au nimic de a face cu aceste infracțiuni. Și asta dă o impresie foarte proastă. Pentru că, iată, imediat uh, toată lumea ne acuză și ne arată cu degetul că am fi împotriva drepturilor fundamentale în Europa. Faptul că um, suntem un pic critici față de felul în care funcționează Uniunea Europeană, asta nu înseamnă că nu respectăm valorile fundamentale. Uh, Iată, de decenii suportăm această politică a imigrației și, practic, scepticismul nostru față de Europa este instrumentalizat. Iată de ce studii de acest fel sunt părtinitoare și fac ca, practic, să nici nu mai poți să-ți permiți să protestezi sau să, fi, să nu fii de acord. Și am o întrebare, domnule Dimitra Copulos, pentru Uh, cei care sunt acuzați de aceste infracțiuni. În uh, pagina a treia din acest studiu există niște informații și aș vrea să avem mai multe date referitoare la grupuri minoritare care și ele perpetrează astfel de infracțiuni instigate de ură. Pentru că dacă vedem ce se întâmplă cu infracțiunile de tip antisemist sau infracțiunile uh, de ură împotriva homosexualilor, Cred că dacă le analizăm pe ansamblu, există o adevărată matrice. Pentru că și musulmanii uh, făceau astfel de infracțiuni din ură față de evrei. Nu știți, ați putea să-mi spuneți dacă putem aborda această problemă atât de delicată, care incomodează de altfel foarte multe persoane, uh, Există persoane de origine musulmană care comit astfel de uh, delicte antisemite și cu toate acestea ele par a fi victime, deși chiar din rândul lor uh, iau naștere aceste infracțiuni. Deci uh, putem vedea lucrurile și în sens invers, atunci când e vorba de grupuri minoritare care realizează astfel de infracțiuni. Mulțumesc, domnul Bronx și după aceea doamna Gonz. Da, infracțiunile instigate de ură au apărut în Statele Unite și sunt definite ca un act de violență motivat de uh, grupul care îi aparține victima. Această motivație este un factor agravant la nivelul instanței dacă cineva mă lovește în cap și mi ia portofelul pentru că sunt bătrân, um, asta poate e ceva și mai rău decât dacă cineva îmi face asta din alte motive. Asta mai rămâne de dezbătut. Aceste infracțiuni sunt comise de grupuri majoritare împotriva unora minoritare. Și cu excepția celor spuse chiar un pic mai devreme, cam asta am auzit până acum, nimic mai mult. Însă multe dintre astfel de infracțiuni motivate uh, de religie sau de orientare sexuală sunt comise de grupuri minoritare împotriva celor majoritare. Și cazul uh, lui Richard Evert este un astfel de exemplu. Un evreu alb care a fost uh, omorât de un afroamerican sau Chris Donald un tânăr alb care a fost omorât de un grup de asiatici la Glasgow, sau Lee Rigby, care a fost lovit și decapitat la Londra de către membrii unui grup minoritar uh, care uh, se chemau musulmani. Iată, victime ale a infracțiunilor instigate de ură sau proprietarii ale căror magazine sunt, au fost distruse în vara anului 2011. Sau uh, cazul lui Stephen Locks, uh, care a fost unul special la Londra, pentru că acesta a fost o situație excepțională. Multe atacuri sunt motivate de orientarea sexuală în Regatul Unit și bănuiesc că în Occident, în general, uh, ele au fost rare în urmă cu trei decenii, dar nu mai sunt astfel de rare. Excepția este însă Londra. Există atacuri împotriva persoanelor care sunt motivate de ideologie. Cred că și acestea sunt infracțiuni instigate de ură. Și am auzit la o conferință de presă, chiar după alegerile din 2009, când am fost atacați de către grupuri de presiune și uh, pe care le-a sponsorizat chiar și David Cameron. Existau mulți polițiști care protejau Parlamentul și cu toate acestea se uitau și nu făceau nimic. Am auzit discursuri motivate de ură peste tot și um, acestea sunt motivate um, și de grupurile de stânga, de extremă de stânga. Cred că nu putem uh, să ne astupăm urechile și să dezumanizăm aceste discursuri. Asta ar însemna să nu mai facem nimic împotriva violenței. Toate actele de violență trebuie condamnate indiferent cine sunt victimele sau atacatorii și care sunt motivațiile lor. Asta ar trebui să afirmăm cu toții. Mulțumesc. Sorry, uh, just, just one sentence to Mr. Doamna Rânganț. Uh, domnul a citat și aș vrea să mă adresez lui. A fost o neînțelegere. Am vorbit explicit nu despre euroscepticismul general, ci despre partidă, care pun sub semnul întrebării, va, întrebării valori fundamentale ale Uniunii Europene. Ori eu văd aici o diferență imensă. Mulțumesc. Monsieur Dimitra Copulos. Domnul Dimitra Copulos. Vă mulțumesc. Voi încerca să răspund tuturor uh, întrebărilor și comentariilor dumneavoastră. Întâi de toate, aș începe prin a spune că, da, într-adevăr, înțelegem diferențele constituționale și diversele diferențe între statele membre care uh, fac dificilă colectarea de date comparabile în ce privește eventualele infracțiuni instigate de ură. Totuși, ne-am aștepta ca fiecare stat membru, în cadrul legislativ și constituțional specific și juridic, desigur, să colecteze date suficiente când ne uităm la exemplele uh, citate și când vedem uh, statisticile raportate de poliție, ei bine, acestea sunt indicații ale proporțiilor problemei. Nu înseamnă că toate aceste cazuri sunt realmente infracțiuni inspirate de ură. Dacă dăm cifrele din Marea Britanie, nu înseamnă că toate acestea sunt uh, infracțiuni instigate de ură. Uh, fiecare autoritate judiciară va defini, potrivit legislației proprii, care sunt infracțiuni spre și care nu. La nivel local, aș sugera că este foarte important să se înțeleagă în fiecare context încotro se îndreaptă lucrurile, ținând seama de relațiile intracomunitare și colectarea datelor asupra unor uh, astfel de incidente într-un mod mai sistematic este un obiectiv al nostru și bazându-ne pe concluziile Consiliului, care ne solicită să consolidăm cooperarea între poliție, autorități locale, societate civilă, vom încerca să facilităm schimbul de informații între statele membre și să vedem dacă putem dezvolta și construi o mai bună colectare a datelor privind infracțiunile instigate de URA. În ce privește criza și felul în care aceasta alimentează diversele extremisme. Și acest lucru figurează și în raportul nostru. Cred că sunteți de acord că nu constatăm evoluții um, comparabile sau similare în țări care sunt egal lovite de criză, Portugalia sau Spania, de exemplu. Uh, studiile de caz provin din uh, aceste țări și comparăm adesea situația cu uh, anii 90. Consiliul Europei la vremea respectivă și alte organisme internaționale trăgeau deja un semnal de alarmă asupra situației în ce privește minoritățile și rasismul. Deci nu e uh, un subiect nou care să fie apărut doar în 2008-2009. Când e să privim la eficacitatea răspunsului din partea statului, trebuie să facem o distinție clară între declarațiile politice de la nivel statal, guvernamental. Sigur, e important de spus că există toleranță zero. Un prim-ministru sau un ministru ar sublinia că există toleranță zero vis-a-vis -vis de crime rasiste, dar aceste declarații trebuie să meargă mână în mână cu eforturile operaționale la nivel local. Mă refer la tot ce se întâmplă în comunitățile locale, așa încât să chiar obținem un impact. Acum, motivele pentru lipsa de raportare. Ei bine, în cele trei uh, anchete pe care le-am condus, fiecare vorba de minorități, de evrei sau grupurile LGBT, Um, respondenții trebuiau să selecționeze uh, dintr-o listă de uh, răspunsuri furnizate și uh, mulți uh, au ales uh, să răspundă că nu e nimic de făcut. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că oamenii sunt obosiți, își pierd curajul și acest lucru în sine ar trebui de asemenea abordat. Există un mix de bune practici și aș sublinia una care uh, se situează acum la nivel european deja de 2 ani. E vorba de a construi încrederea între comunitățile locale și poliție, dezvoltând noi modalități de raportare a unor infracțiuni instigate de ură. Comunitatea Uh, evreiască și grupurile LGBT, acum încercăm să implicăm și comunitățile uh, musulmane, uh, au putut fi raliate acestui uh, program. Cum spuneam și în prezentarea mea, uh, infracțiunea inspirată de ură vizează pe toată lumea uh, și creează un nor uh, negru asupra societăților noastre. În ce privește discursurile instigate de ură, e bine, acestea nu fac obiectul uh, activității noastre. Nu ne ocupăm și de discursurile instigate de ură, doar de infracțiuni. Infracțiunile instigate de ură au și un nume mai uh, uh, specific. Uh, infracțiuni motivate de ură. Deoarece această motivație este caracteristica definitorie pentru o anumită persoană. O astfel de infracțiune este comisă de anumite uh, persoane, în timp ce o infracțiune generală poate veni din partea oricui, dar există o diferență între o infracțiune generală și uh, o infracțiune uh, motivată în mod subiectiv. Nu pot să-mi amintesc acum cifrele exacte, dar una dintre întrebări din anchetă se referă la uh, infractor. Și adesea uh, infractorii pot fi membri ai unei minorități, ai majorității, uh, identificați ca atare de cei care au răspuns la chestionarul nostru. În ancheta în ce privește Uh, evrei, existau niște categorii în care respondenții put- dintre care puteau să aleagă. Și există niște echilibre diferite în funcție de statele membre. Bună oară, Occidentul, Franța sau Belgia uh, au desemnat uh, uh, uh, musulmanii și extremiștii în uh, centrul Europei se vorbește mai mult de uh, extremiști creștini. Totuși, cred că este important de observat în acest context Nu e vorba doar de minoritatea specifică care este afectată, ei sunt victimele, într-adevăr, dar în același timp întreaga societate suferă, deoarece incluziune și coeziunea socială sunt reduse. Merci beaucoup, domnule Dimitrakopoulos. Putem trece acum la următorul punct. Dacă sunteți cu toții de acord. Și deci trecem, stimați colegi, la punctul 20 anume decizia Consiliului privind încheierea numele Uniunii Europene a acordului politic și de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de-o parte și republicile Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Panama, pe de altă parte, în ceea ce privește articolul 49 alineatul 3. Raportor este doamna Weber. Și dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut deja o primă prezentare a situației și a intențiilor acestui raport, așa încât nu am să reiau uh, din nou acea prezentare. Totuși, aș dori să spun că partenerii și prietenii noștri din țările Americii Centrale au așteptat acest acord să intre în vigoare de mai bine de 10 ani. Avem acum oportunitatea să semnăm acest acord. Noi suntem responsabili doar um, de secțiunea referitoare la um, migranți, dar sigur e important să discutăm și despre um, dialogul politic și de cooperare, de unde și propunerea mea în acest raport de a ne da consimțământul uh, pentru acest acord și sper sincer să nu fie depuse amendamente, dar vom vedea. Uh, am de asemenea încredere că vom vota la libe cât mai devreme și de asemenea și în plenară, cât mai repede, în orice caz înaintea încheierii legislaturii, deoarece acest acord este într-adevăr foarte important și e important ca să poată intra în vigoare. Vă mulțumesc! Je crois Președinta, cred că uh, și Comisia ni s-a alăturat pentru discutarea acestui raport. Domnul Schulting, doriți să interveniți? Da, într-adevăr. Mm, cer scuze, încă nimeni nu a sosit, dar uh, colegii mei sunt pe drum. Ba da, cred că da, într-adevăr. Uh, yes, thank you. Good afternoon. Um... Da, vă mulțumesc. Într-adevăr, pentru SAE, relațiile cu America Centrală sunt importante și deci acest tratat, care a fost deja în 2003 și a fost ratificat până la finalul 2011 de toate statele membre, uh, trebuie să intre în vigoare. A fost uh, retrimis Parlamentul European pentru aprobare toate contactele noastre cu statele Americii Centrale și vă reamintesc, președintele Barroso a vizitat recent Panama. Este deci extrem de important pentru toate părțile interesate să ne ameliorăm relațiile cu America Centrală. Deocamdată lucrăm potrivit acordului în 1993. Vă imaginați cât de diferit era contextul atunci. Sigur, acordul de asociere la vremea lui Uh, odată ce a fost ratificat de statele membre, uh, va fi înlocuit uh, de acest acord de dialog politic și cooperare. Atât pentru noi cât și pentru America Centrală este foarte important ca acest acord să fie aprobat cât mai devreme. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Dacă vreun coleg dorește să intervină la acest punct, doamna Weber, aveți noroc. Doamna Weber, aș dori să știu însă din partea secretariatului când vom vota. Eu nu cunosc datele. Care este termenul de depunere a amendamentelor și care este votul în plenară? 30 ianuarie, termen de depunere a amendamentelor, adoptare la LIBE 12-13 februarie și vot în sesiunea din februarie 2, aproape sigur, confirmă secretariatul. Prea bine, spune uh, președinta. Atunci putem încheia ședința noastră. Vă mulțumesc tuturor!